Trecem la fapte. Un european ar trebui să treacă la aplicare de sancțiuni individuale necesare și asta imediat pentru a exercita presiuni directe asupra regimului. Chiar și așa, cred că nu ar fi inteligent din partea noastră să încheiem orice fel de contact cu guvernul din Nicaragua. Reforma electorală, alegerile corecte și garantate și încetarea reprimării vor ajunge numai după dialog, iar pentru a restabili dialog, diplomația europeană poate să joace un rol foarte important. Să facem presiune asupra regimului, dar să nu ne închidem, să nu ar ardem toate punțile, să fim inteligenți și să avem grijă ca internetul noastră să fie una și folositoare. Vă mulțumesc foarte mult! We follow with eye. Începem acum procedura de luare la cuvânt spontană. Domnul Lopez Aguilar are cuvântul timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte și înalt reprezentant Borel, la fel ca și în cazul Venezuelei. Îmi însușesc toate aceste denunțări ale reprimării, ale tensiunilor arbitrare, inclusiv a unor execuții extrajudiciare care au avut loc în Nicaragua. Însă, spre deosebire de Venezuela, Acum multă, multă vreme, după Revoluția actualului președinte, Revoluția Sandinistă, actualul uh, președinte a fost ales și a, în fruntea guvernului și a țării după alegere și atunci mi-aduc aminte că Uniunea Europeană a trimis o misiune electorală. Ultimul raport era că se poate de critic. Dumneavoastră ați vorbit de posibilitatea ca pe viitor, prin anumite uh, alegeri, să se ajungă din nou la alegeri echitabile, liberi, transparente, care să fie cu adevărat democratice. Uniunea Europeană va trebui să participe la această misiune electorală pentru a garanta legea, dar mai e mult de muncă până acolo. Uniunea Europeană trebuie să facă uz de toate canalele diplomatice pentru ca să aibă loc alegeri cât mai repede cu putință, alegeri credibile care să readucă înapoi democrație și poate că la un moment dat, poate că dacă e cazul să-l vedem pe președintele Daniel Ortega că este înlăturat din fruntea statului prin alegeri libere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, domnule președinte auzitul selectiv este o problemă. Uh, sute de mii de oameni s-au uh, adunat la Managua în acest an pentru a celebra victoria sandinistă din 1979. Au celebrat și victoria partidului sandinist Um, după um, uh, încercarea de lovitură de stat finanțată de Statele Unite de anul trecut. Știm acum că Statele Unite au finanțat ONG-uri și au uh, vehiculat, au manipulat cifre în statistici. Aceste, această țară și toate statele din America Latina au suferit atât de mult în ultimii 100 de ani. Uh, implicarea Statelor Unite a făcut ca atât de mulți oameni să ajungă la frontiera uh, Mexicului, încercând să ajungă în Statele Unite, căutând o viață mai bună. Domnule Borel, a venit momentul ca Europa să permită popoarelor din Nicaragua, Venezuela, toate aceste țări să-și decidă propriul destin. Mr. Castaldo, one... Mulțumesc, domnul Castaldo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dați-mi voie să-mi exprim uh, solidaritatea cu poporul nicaraguan, care, după cum bine știți, uh, traversează o criză uh, dramatică și umanitară dramatică. Peste 300 de morți, poate chiar și mai mulți, mii și mii de răniți, aproape toți erau demonstranți. Iată care este bilanțul tragic al crizei de un an și jumătate din Nicaragua. Strategia de reprimare adoptată în ceea ce privește manifestările pașnice și care are, um, în general, vizează cele mai înalte nivele ale guvernului guvernului a dus la o atacare constantă a dreptului la viață, a pluralismului politic și a liberei exprimări, care reprezintă un pilon esențial al democrației. Iar această încălcare constantă și gravă a libertății umane și în același timp abuzul din partea președintelui Ortega al regimului său familiar încalcă Constituția și influențează foarte tare ordinea democratică din țară. Prizonierii trăiesc în condiții inumane și de neacceptat. De aceea invităm autoritățile să-și asume răspundere și să garanteze exercitarea unor drepturi fundamentale, dar mai ales Dragi colegi, trebuie să aplicăm de îndată sancțiuni individuale. Numai prin intermediul unui dialog între părți și respectarea acordurilor la care s-a ajuns vom reuși să găsim o soluție pentru această criză dramatică și vă vom susține. Vă mulțumesc, domnule reprezentant. That concludes Catch the Eye. Cu aceasta se încheie intervențiile spontane. Îi dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc mult tuturor. Cu siguranță o soluție pașnică a acestei crize necesită o reformă electorală pentru a permite poporului nicaraguan să-și decidă, decidă destinul. Aici suntem cu toții de acord. Însă nu cred că e vina CIA-ului sau a companiilor exportatoare de banane. Nu. Ne confruntăm cu o situație de reprimare și încălcare a drepturilor omului de către regimul Ortega și faptul că Ortega de mult era un luptător pentru libertatea țării nu schimbă mare lucru, nu schimbă situația de astăzi. Cu toții doriți binele poporului nicaraguan și eu la fel. Dar politica nu înseamnă doar să formulăm dorințe. Ce putem face? Unii au uh, propus suspendarea uh, acordului uh, între Uniunea Europeană și America Centrală, respectiv Nicaragua. Eu cred că o astfel de, un astfel de demers ar putea fi dăunător poporului nicaraguan și nu numai restului uh, uh, regiunii Americii Centrale. De ce să nu suspendăm această cooperare? Ei bine, pentru că nu vrem să prejudiciem populația nicaraguană. Vrem să Uh, ne asigurăm că sancțiunile noastre uh, vin doar împotriva regimului și că uh, facem tot ce putem pentru a sprijini pentru a sprijini pe cei care se luptă pentru drepturile omului. De ce Banca Europeană de Investiții nu și-a suspendat operațiunile în regiune? Ei bine, pentru că ne respectăm obligațiile contractuale. Ar trebui să cerem alegeri anticipate ei bine, în cadrul demonstrațiilor din 2018, opoziția a insistat pe alegeri anticipate, uh, însă Ortega a respins această solicitare. Dacă reformele electorale nu sunt adoptate înainte, atunci procesul electoral nu va fi de niciun ajutor. Prioritatea noastră uh, ar trebui să fie implementarea reformelor electorale în baza recomandărilor formulate de Uniunea Europeană în uh, misiunile de observare anterioare. De ce nu l-am sancționat pe Ortega sau pe vicepreședinta Murillo? Statele Unite și Canada au adoptat sancțiuni individuale împotriva vicepreședintei Murillo și membrilor familiei Ortega Murillo. Noi nu am făcut-o încă. Statele membre ar trebui să să reflecteze la acest lucru și nu exclud că o fac. Însă sancțiunile trebuie să fie un stimulant pentru schimbare. Așa trebuie să le concepem, să le calibrăm. vom trimite uh, misiuni electorale în Nicaragua. Ei bine, în situația actuală de încălcarea statului de drept, n-ar avea niciun sens, cred. Ce trebuie să facem pentru a pune presiune politică și democratică pentru eliberarea prizonierilor? Sunt multe, sunt mulți cei deținuți și trebuie să vă spun că șeful delegației noastre în Nicaragua a vizit, a vizitat familiile acestor prizonieri și mai ales tatăl, pe tatăl Amaiei. Și voi continua să pun presiune politică pentru că cred că în acest caz avem o încălcare sistematică a drepturilor omului și nu există nicio scuză pentru așa ceva. Nu e o problemă de interes al unor multinaționale. E vorba de un regim care nu respectă drepturile propriului său popor. Stimați parlamentari, am uh, spus că suntem uh, gata să adăugăm nume suplimentare pe lista de sancțiuni, ceea ce ar uh, necesita o discuție cu ministrii afacerilor uh, externe din Uniunea Europeană și avem nevoie de unanimitate. De aceea avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a aborda această situație din Nicaragua, care este, spuneam, la fel de rea ca cea din Venezuela, deși nu se vorbește la fel de mult despre Nicaragua ca despre Venezuela. Astăzi a fost o bună ocazie să o facem. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vice President. I have received... Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Am primit cinci propuneri de rezoluție pentru a încheia această discuție de la Socialiști Democrați, Verzi, PPE, Renew și ECR. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc mâine. The next item on the agenda. Ultimul, următorul punct pe ordinea de zi este o declarație a vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran. Vă reamintesc că este posibil să solicitați intervenții spontane și uh, pe baza cartonașului albastru uh, folosind um, înregistrarea uh, standard și sistemul electronic. Instrucțiunile sunt disponibile la intrarea în hemiciclu. Vă reamintesc de asemenea că întrebările cu cartonaș albastru sunt permise doar după intervențiile în numele grupurilor politice. Dezbaterea va fi deschisă de către domnul Borel, vicepreședintele Comisiei și înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate. Domnule Borel, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, cu toții știți că Iranul este în mijlocul unei crize economice cât se poate de grave lipsesc produse de bază, inclusiv medicamente, inflația este ridicată, iar rata de șomaj ridicată duce la proteste. Am urmărit împreună cu serviciile mele evoluțiile uh, Uh, în urma protestelor recente cu foarte mare atenție. Au început uh, cam în 15, uh, începând cu 15 noiembrie, acum o lună, am încercat să obținem informații verificate, fiabile, cu privire la numărul deceselor, răniților și arestărilor. Am văzut, cum cu siguranță ați făcut-o și dumneavoastră, imagini cu cu lunetiști care vizează protestatari și am auzit și um, știm că au fost arestate aproximativ 7.000 de persoane. Asta subliniază gravitatea și uh, proporțiile a ceea ce se întâmplă, a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare. Nu am rămas tăcuți în fața acestor evoluții. Din potrivă, am răspuns la nivel privat, dar și la nivel public prima mea declarație în calitate de înalt reprezentant în numele celor încă 28 de state membre pe 9 decembrie a fost în legătură cu protestele din Iran. În declarația respectivă am menționat clar că au existat numeroase apeluri la reținere. Însă, în ciuda acestora, forțele de securitate iraniene au răspuns în mod disproporționat la uh, demonstrații, lucru care a dus la un număr ridicat de decese și uh, răniți. Încă o dată doresc să subliniez că fie că în Iran sau altundeva, utilizarea forței împotriva protestatorilor pașnici este inacceptabilă. Am făcut apel la autoritățile iraniene să asigure anchete transparente, credibile, pentru a clarifica numărul uh, deceselor și al celor arestați și ne așteptăm uh, să fie trași la răspundere cei care au fost uh, responsabili pentru violențe. Domnule președinte, sunt conștient că um, reprimarea s-a extins și la uh, accesul la internet. Cetățenii iranieni nu au mai putut uh, avea acces la rețelele globale. Sunt, ne asumăm angajamentul de a urmări o abordare echilibrată și cuprinzătoare cu Iranul. O abordare cuprinzătoare și echilibrată în ideea de a aborda toate elementele uh, ce ne preocupă. Și asta, bineînțeles, uh, include uh, preocupările noastre de existente de multă vreme în ceea ce privește drepturile omului. În uh, contextul dialogului uh, la nivel înalt cu Iranul, um, ce are loc în cadrul acordului nuclear cu Iranul, am vorbit um, și am abordat subiecte în ceea ce privește drepturile omului. În mod regulat, de asemenea, am dialogat cu autoritățile pentru a solicita progrese în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv uh, folosirea pedepsei capitale, drepturile femeilor și practica Iranului de a-i aresta pe cei cu dublă naționalitate. Am solicitat îmbunătățiri și în foruri interna- ale situației și în foruri internaționale precum uh, Națiunile Unite. Domnule președinte, stimați deputați, înțeleg gravitatea situației în ceea ce privește protestele din Iran și vom continua să uh, răspundem, să solicităm acțiuni concrete ca parte a acțiunilor noastre diplomatice cu Iranul. Um, această interacțiune nu se limitează la acordul nuclear. Considerăm că Iranul trebuie să-și respecte obligațiile internaționale, inclusiv respectarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și Convenția Internațională cu privire la drepturile civile și politice. Drepturi, precum libertatea de exprimare și de adunare, trebuie să, întotdeauna să fie respectate și aștept cu nerăbdare să putem coopera pentru a promova o mai bună respectare a acestor drepturi în întreaga lume.

președintele îl întrerupe pe vorbitor v ați depășit timpul microfonul dumneavoastră a fost întrerupt. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Ruiz de Vesa. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte Mulțumesc uh, și domnului vicepreședinte, bun venit în acest uh, parlament European și mulțumesc la măsură pentru timpul pe care l-ați alocat astăzi în tuturor situațiilor de încălcare ale drepturilor omului. În numele grupului socialiștilor și democraților, îmi însușesc și ne însușim poziția și intervenția completă și amănunțită și în egală măsură consistentă și coerentă în condamnarea și respingerea a ceea ce s-a întâmplat în Iran începând cu luna noiembrie uh, anul acesta. Vreau doar să adaug uh, câteva elemente la a spus de către domnul reprezentant și anume să reamintesc faptul că aceste manifestații sunt cu siguranță cele mai mari care au a, uh, avut loc în 40 de ani de regim în Iran. Vorbim de niște manifestații care nu au putut să aibă loc în mod pașnic și manifestații în care rapoarte care se bat cap în cap din spre Amnesty International și respectiv Națiunile Unite au uh, demonstrat că s-a ajuns la peste 300 de uh, morți și 700 sau 1000 chiar de victime, dar persoane care nu au decedat. Mulți dintre acești manifestanți, așa cum s-au spus, au fost reținuți în mod arbitrar și pot să facă față unor con- unor pedepse cu moartea și în egală măsură li se refuză drepturi elementare, cum ar fi să se fie informate rudele în legătură cu țara de sănătate și unde se află, la fel și asistența și accesul la uh, asistență juridică. Uh, s-a vorbit de asemenea despre pana de internet impusă, a spus și domnul reprezentant acest lucru și cred că mâine se va vota această rezoluție în Parlament, ea este o inițiativă necesară și să sperăm că ea va susține și va contribui la uh, ceea ce face dumneavoastră. Vocea Uniunii Europene și acestui Parlament trebuie să fie ascultată. Reacția guvernului iranian a fost extrem de violentă și ar putea în egală măsură să reprezinte începutul unui ciclu de oprimare și în următoarele uh, zile și următoarea perioadă. Să nu pierdem din vedere că este vorba despre un stat uh, foarte mare și indispensabil împreună cu care trebuie să avem un dialog și să nu ne îndoim de faptul că cu dumneavoastră în frunte politica externă a Uniunii Europene va fi la înălțime. Mrs. Doamna Porit, două minute în numele Renew. Mulțumesc în urma rezoluției noastre din septembrie cu privire la reținerea uh, persoanelor de naționalitate uh, dublă, europeană și iraniană, uh, inclusiv o persoană care mm, ar putea petrece acum al patrulea Crăciun în închisoare când ar trebui să fie acasă alături de familia ei, Iranul continuă să încalce drepturile propriului său popor. Luna trecută, cele mai mari proteste din 1977 au avut avut loc uh, um, în mod pașnic și au fost, uh, uh, și au fost urmate de intervenții extrem de brutale ale forțelor iraniene. Libertatea de exprimare și libertatea de asociere sunt recunoscute ca drepturi fundamentale prin Convenția Internațională a Drepturilor Politice și Civice iar Iranul este parte la această convenție. Protestatarii din Iran au un uh, motiv legitim să iasă în stradă, iar autoritățile iraniene răspund în mod disproporționat. Este datoria guvernului să-și protejeze propriul popor și aceste acțiuni um, sunt foarte departe de această obligație. În plus, Iranul a, guvernul iranian a închis uh, comunicările, ceea ce a făcut situația și mai dificilă pentru poporul iranian și a încălcat dreptul la libertatea de, a încălcat libertatea de exprimare. Militanții pentru drepturile omului, uh, mass media independență, avocații sunt uh, Uh, împiedicați să vorbească liber despre ceea ce se întâmplă în uh, Iran. Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum și rezoluția care va fi dezbătută mâine cere vă cere dumneavoastră înaltului reprezentant al Uniunii Europene să continuați uh, să exprimați îngrijorarea noastră față de situația drepturilor omului din Iran și să cereți uh, uh, Consiliului pentru Drepturile Omului să mm, facă o investigație, pentru că drepturile iranienilor și ale celor cu naționalitate dublă nu mai pot aștepta. Mulțumesc. În numele verzilor ale are cuvântul domnul Urtasun, un minut și jumătate. Thank you, Chair. More than 300 people were Mulțumesc. Peste 300 de persoane au fost ucise, 1000 mm, arestate în urma reprimării brutale de către guvernul iranian a protestelor pașnice. Însă guvernul nu oferă niciun fel de informații și neagă enormele încălcări ale drepturilor omului împotriva protestatorilor. Numărul deceselor, dar și uh, localizarea deținuților sunt necunoscute. Se Uh, există um, știri conform cărora cei deținuți au fost uh, supuse unor tratamente. Uh, studenți protestatari au fost uciși sau arestați pentru că își apără dreptele, drepturile. Trebuie să punem capăt reprimării și să ne asigurăm că va avea loc o anchetă de către Națiunile Unite pentru a se clarifica responsabilii Statele membre ar trebui să se ralieze acestui apel și să propună o anchetă independentă pentru încălcarea drepturilor omului. Situația economică din Iran s-a înrăutățit în urma sancțiunilor americane, iar protestele recente reflectă tocmai această nesiguranță economică. Salut eforturile uh, înaltului reprezentant pentru a uh, continua să uh, se pună în aplicare planul uh, de acțiune uh, pentru acordul uh, nuclear. Este singura noastră posibilitate de a avea un dialog cu drepturi, referitor la drepturile omului cu această țară. Este, trebuie ca toată lumea să respecte acest cadru și cred că acțiunile dumneavoastră vor fi necesare și importante în acest sens. Mulțumesc! On behalf of... Mulțumesc în numele grupului ID, domnul Rivier, două minute. Deja de peste doi ani, regimul autoritar al, al este um, contestat în stradă și uh, această contestație, aceast, aceste proteste s-au propagat din ce în ce mai mult. Uh, China, uh, Statele Unite și Rusia își dispută um, dominanța și să nu uităm că trebuie să condamnăm fără niciun apel politica liberticidă a regimului islamist și să susținem, bineînțeles, poporul iranian în căutarea libertății. Însă condamnăm în același timp diplomația occidentală care închide ochii și face comerț cu, cu cei care finanțează terorismul, adică Qatarul și um, Arabia Saudită dăm uh, lumii întregi uh, lecții de morală. Uh, ar fi mai bine să ne facem facem curățenie în propria ogradă, pentru că și la noi libertatea de exprimare este amenințată. Uh, nu știm să ne facem uh, auzită vocea, ne-am pierdut credibilitatea în uh, Orientul apropiat, odată cu fiascoul din Libia. Trebuie să lăsăm popoarele să-și apere interesele și să-și aleagă destinul. Vă mulțumesc! În numele ECR are cuvântul doamna Fotiga, un minut și jumătate. Even the law. Mulțumesc. Chiar și cifrele cele mai prudente, conservatoare în ceea ce privește numărul victimelor în urma reprimării recente din Iran a protestelor pașnice sunt enorme. Este șocant mii de persoane sunt deținute, mii de persoane au fost rănite. În fața acestei situații trebuie să ne ridicăm glasul și sunt recunoscătoare Parlamentului European că, dincolo de diviziunile politice, putem uh, redacta o rezoluție comună pentru a condamna regimul pentru uh, uciderile ce au avut loc. Putem să cerem Națiunilor Unite să ancheteze în mod independent uh, situația. Solicităm regimului să publice cifre fiabile în ceea ce privește victimele, să elibereze corpurile victimelor către familii și să pună capăt impunității celor responsabili pentru această reprimare. și uh, să pună capăt violenței împotriva societății din Iran. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, în numele GUE-NGL, doamna Ernst, un minut și jumătate klar. Menschenrechte să fie foarte clar, drepturile omului sunt universale și contează prea puțin unde și în ce circunstanțe uh, uh, se întâmplă lucruri. Nu sunt de negociat. Așadar, încălcarea drepturilor omului și întemnițarea oamenilor, uciderea oamenilor, pentru toate aceste fapte nu există niciun fel de nuanță, niciun fel de explicație, de relativizare. Nu se poate așa ceva. Așadar, nici nu se poate altfel. Practic, în rândul uh, protestanților din Iran, Trebuie să-i susținem și să susținem solicitărilor. Și vedem astăzi că am, am, astăzi am înmânat premiul 2019 pentru Zaharov și iată că uh, am vorbit și am făcut apel uh, pe lângă autoritățile iraniene să o elibereze pe Nasrin Tudadei la, la nesfârșit. Este absolut neserios. Nu este cazul acum să ne apucăm, să insistăm că sancțiunile uh, fac rău, sancțiunile americane fac rău, mai ales poporului american. Aceste sancțiuni trebuie să dispară și trebuie să fie spus acest lucru clar și respicat, uh, pentru că acutizarea situației din Iran nu este doar made in Iran, ci este made în Statele Unite, iar situația drepturilor omului la modul cel mai serios impune să criticăm explicit Statele Unite. Trebuie să înceteze cu propriile interese politice în Orientul Mijlociu, pentru că acest lucru este detrustic și pentru că există din ce în ce mai multă reprimare împotriva din partea unui regim. Totuși, o astfel de atitudine este naivă, pentru că cei care profită foarte mult, cei care profită cel mai mult de forma acestui lucru sunt uh, cei care sunt în frunt înaintea Iranului, dar că în același timp ei sunt cei care sunt vinovați. De aceea, haideți să spunem adevărul, nu putem să fim naivi, să fim atât de creduli și să... Haideți să spunem lucrurilor pe nume. De aceea, până la urmă, ne aflăm aici. For non-attached members. Pentru membrii neafiliați, domnul Patton, un minut și jumătate. Și eu regret uh, decesele în urma încălcării drepturilor omului din Iran, precum și uh, deținerile pe motive politice. Uh, acești deținuți politici ar trebui să fie eliberați imediat, însă primul obiectiv este să oprim Iranul în încercarea sa de a mm, construi o armă nucleară prin care să pună toată regiunea în pericol. Trebuie să uh, ne așteptăm la o, un eșec în acest demers și să pregătim un plan B. Statele Unite uh, sunt cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene, ceea ce arată clar care sunt prioritățile Uniunii Europene și uh, încercările uh, politice externe ale Uniunii Europene în, acest, uh, în această regiune sunt uh, complet uh, insuficiente. Coaliția statelor membre poate să facă parte din soluția odată cu alți actori internaționali, însă încă o dată și aici Statele Unite sunt cele care dictează. Mm, nici nu mai știu de câte ori uh, uh, în acest parlament am auzit uh, um, insulte la adresa acestui uh, partener. Însă dacă vrem să obținem aici vreo influență, trebuie să ne bazăm pe americani, pentru că sunt singurii care pot să o aibă. Cred că este important uh, ca uh, Regatul Unit, în urma Brexitului, uh, să ajute în sensul relației privilegiate pe care o are cu Statele Unite. Mulțumesc și aici încheiem lista de vorbitori în numele grupurilor politice și de aici încolo puteți adresa întrebări prin uh, cartonaș albastru. Următorul vorbitor este domnul Mandel, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, Borel. În 1000, eu m-am născut în 1979 și de când m-am născut eu s-a născut și regimul din Iran. Înainte, această societate era pe o altă cale, uh, nu mai uh, era pe, cale, uh, pe calea înspre lumină, nu pe calea înspre întuneric pe care se află astăzi societatea iraniană vorbim despre reprimarea violentă a protestelor, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne creăm imaginea greșită. Nu e vorba de câte o vânătaie și de un nas însângerat. E vorba de mai mult de o mie de morți, o mie de morți de care este responsabil regimul. La, de la începutul lui noiembrie, uh, a, au avut loc aceste evenimente. Ce trebuie să facem? Trebuie să spunem clar că avem un acord nucleo, nuclear nu pentru că considerăm că guvernul este de încredere, ci din potrivă, tocmai pentru că nu îi considerăm de încredere, avem nevoie de acest acord cu neg- scris cu negru pe alb pentru a evita ca Iranul să aibă uh, arme de distrugere în masă, pentru că Iranul este un risc pentru întreaga lume. Tocmai de aceea vă cer, domnule înalt reprezentant, începeți cu sancțiunile diplomatice din discursul noastră. Le datorăm asta cetățenilor iranieni uh, de a căror parte suntem și pe care îi susținem. Mulțumesc, doamna Santos, un minut. Um Mulțumesc, domnule președinte. Iată că mai puțin de o lună Parlamentul nostru continuă să revină asupra situației dramatice din Iran, o situație care s-a agravat și guvernul iranian nu doar că ignoră apelurile făcute uh, pentru reținere, pela gravíssima situație. În același timp, există și o reprimare violentă a manifestațiilor care au izbucnit în întreaga țară, pentru că, deoarece există o situație economică și socială foarte gravă, 500 de persoane au fost deja um, uciși, doi dintre aceștia copii ucideri, arbit, ucideri și arestări arbitrare, și în același timp, tratamente inumane ale celor aflați în pușcărie sunt loviți cu pumnii, cu picioarele, sunt biciuiți, și în același timp se cere pedepsa cu moare pentru liderii protestatarilor. Acestea sunt niște realități care sunt publice și pe care nu putem să facem că nu le vedem. Respectarea drepturilor omului reprezintă o parte comentă a dialogului pe care îl avem cu alte eh, state și trebuie să facă parte dintr-un dialog eh, eh, de politic la cel mai înalt nivel între UE și Iran Domnule înalt reprezentant, trebuie să folosim toate mijloacele de care dispunem în relația cu autoritățile iraniene, astfel încât acestea să-și asume răspunderea și să se uh, conformeze uh, convenției internaționale la care sunt semnate. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Groșel, în minut și jumătate. <clears throat> Spoštovani, nasilno zătărtie demonstrații nezadovoljnih državljanov. Mulțumesc, doamnelor și domnilor Intervențiile forțelor din Iran au, au dus la uh, mii de morți și răniți. Uh, o dovadă de brutalitatea regimului teocratic uh, din Iran. Sigur că putem avea viziuni divergente dacă retragerea Uniunii Europene din uh, uh, pactul nuclear era o decizie bună sau nu, însă nimic nu poate justifica brutalitatea și violența cu care regimul iranian uh, continuă să reprime nemulțumirile populației. Introducerea de sancțiuni și uh, consecințele nu pot fi o scuză pentru brutalitate și violență din partea unui regim care își folosește aparatul represiv și forțele de intervenție nu numai în Iran, ci și în regiune. Uniunea Europeană, dincolo de interesele sale politice și economice, ar trebui să condamne cu fermitate uh, acțiunile acestui regim și să transmită un mesaj prin care să arate că niciun regim nu ar trebui să uh, deroge de la obligațiile de respectare a drepturilor omului. Astfel, regimul reacționează uh, la instabilitate și ar trebui să fie conștient că prin aceste intervenții nu își va putea asigura supraviețuirea. Mulțumesc, doamna uh, Joron, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ce popor ar accepta ca prețul benzinei să crească, să se dubleze fără să manifesteze? Um, înțelegem asta. În Franța, uh, șoferii sunt hărțuiți, uh, prețul benzinei explodează, se limitează uh, viteza maximă și așa mai departe. Iranul este o țară de la care ne așteptăm uh, la din partea căruia ne așteptăm la evoluții, la progres. Uh, însă Serviciul European de Acțiune Externă uh, sunt jenate, este jenat de sarcina pe care o are în urma retragerii Statelor Unite din acordul nuclear. Um, Strategia aleasă de, până acum este ineficace pentru că iranienii sunt uh, naționaliști, nu suf, suportă campaniile uh, de influență. Să reluăm uh, um, dialogul cu Iranul înainte de a avea orice fel de altă inițiativă. Veimeș, one minute. Thank you. Domnul Weimers, un minut. Senator Borrell, Mulțumesc. Nicta Ziari avea numai 14 ani când a fost împușcat în cap de uh, forțele iraniene. Familia ei a trebuit uh, să o caute timp de trei zile înainte să uh, îi primească corpul înapoi. Fiii și fiicele adolescente ale responsabililor morții acestei tinere uh, trăiesc la rândul lor în pace și prosperitate, făcându-și cumpărăturile în magazinele de lux și conducând uh, mașini scumpe. Eh, sau studiind în cele mai prestigioase universități europene. Domnule înalt reprezentant, avem nevoie de un eh, act Magnitsky european și să ne eh, să pedepsim pe cei care încalcă drepturile omului. Iranul ar trebui să știe că poarta către Europa este închisă. Să știe familiile protestatarilor la rândul lor să știe că Europa este de partea lor. Mulțumesc. Um, doamna Benhumea, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Toate aș dori să condamn reprimarea violentă la care recurge regimul um, islamist al Ayatollahului din Irland. Vorbim despre o represiune care, în conformitate cu anumite statistici pentru simplul fapt că au încercat eh, să ascundă lucrurile. Iată că dispunem de date care arată că sunt peste 1000 de morți, peste 7000 de arestați conform ONU și chiar 12 minori care au fost asasinați. Este vorba despre o represiune extrem de violentă, o represiune care, așa cum spuneam, prin care regimul a încercat să ducă la tăcere pe toți și să se uh, derobeze răspunderii sale, mai ales în relația cu țări, și cu țările terțe, mai ales că a fost întrerupt internetul peste, pentru peste 80 de milioane de iranieni, de asemenea nu au putut să filmeze pe străzi și în egală măsură uh, au fost acuzate Statele Unite, Arabia Saudită de a fi stârnit această revoltă. Uh, ceea ce vrem să spunem astăzi cetățenilor din Iran este că nu sunt singuri, nu sunt singuri acești tineri care merg uh, pe străzi, ies în stradă și își cer drepturile, nu sunt singure femeile care în fiecare miercuri protestează pentru că sunt obligate să poarte hijabul în fiecare uh, miercuri. Nu sunt singuri homosexuali, nu sunt singuri ziariști, nu sunt singuri ziariști, uh, activiști pentru Oameni care sunt în temniță. Aș vrea să subliniez de asemenea cât de importantă este coerența în momentul în care apărăm drepturile omului în această încăpere și să facem apel la anumite sectoare ale stângii care aparent susțin drepturile omului altfel, asta în funcție, într-un alt fel în funcție de locul unde au loc încălcările și propun să rămânem fermi. De aceea aș dori să vă spun că rezoluția pe care vom vota mâine mi se pare a fi o soluție uh, precară și fac apel la domnul înalt comisar să trecem de la simpla condamnare la fapte. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, Națiunile Unite au spus că cel puțin șapte mii de persoane au fost arestate în Iran de când au început protestele în masă luna trecută. Solicităm uh, eliberarea imediată a celor deținuți ar- în mod arbitrar. Este înfiorător să ascultăm cum uh, forțele de securitate au tras asupra protestatarilor. Multe persoane au fost ucise în timpul acestor tulburări. Uh, internetul a fost oprit, ceea ce a însemnat că a fost foarte greu pentru grupurile externe să documenteze uh, cazurile și victimele și a fost foarte greu și pentru jurnaliști să documenteze ce se întâmpla la fața locului. Este inacceptabil ca oamenii care protestează din cauza injustiției economice și sociale uh, să fie uciși și răniți. Noi, socialdemocrații, condamnăm violențele regimului și solicităm ca ele să se oprească imediat. Poporul iranien are nevoie de Uniunea Europeană alături de el. Tocmai de aceea eu sprijin această rezoluție în care solicităm să se pună capăt violențelor și să uh, și uh, ca Uniunea Europeană să continue să uh, abordeze chestiunea drepturilor omului în dialogurile bilaterale. Mulțumim. Doamna Rodriguez Ramos, un minut. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant. Fără date, Amnesty International vorbește despre 304 morți. Opoziția iraniană ne spune că sunt peste 1000 de persoane care au fost asasinate, 4000 de răniți, 12000 de arestați și încă o dată vorbim despre blocarea accesului la internet pe care ați dorit și dumneavoastră, însă în ciuda acestei blocaje primim totuși imagini video care arată o cruzime fără precedent. Uh, focuri de armă trase de forțele de ordine, se trage din elicoptere de pe acoperișurile clădirilor în manifestanți, iar familie nici măcar nu pot astăzi să-și îngroape copiii sau rudele uh, și în urmă cu două săptămâni s-a descoperit, s-au descoperit foarte multe cadavre în râuri și lacuri în această țară. Parlamentul exprimă astăzi încă o dată uh, faptul că condamnă această reprimare brutală și dorim și noi să uh, ne raliem apelul făcut de către IGNUR și să cerem a Națiunilor Unite și să cerem deci o anchetă condusă de către raportorul Națiunilor Unite pentru a identifica pe cei care sunt responsabili ca să fie trași la răspundere. De asemenea, dialogul politic necesar cu el Milan nu poate uh, să treacă de faptul că călăii au rămas uh, nepedepsiți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pospișil. Un minut. Děkuji pěkně, pane předsedající. Pan... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule înalt reprezentant, în mandatul trecut am cerut doamnei Mogherini să adopte o abordare mai strictă față de uh, regimul iranian. Este clar pentru toți că nu putem fi parteneri cu țări care nu se bazează pe uh, valori democratice. Uh, nu putem uh, să avem încredere în regimuri care își uh, împușcă proprii oameni. Trebuie să condamnăm astfel de acte într-un mod foarte clar și să avem o abordare mai radicală față de această țară. Regimul iranian trebuie să ancheteze toate aceste crime. Ne gândim și la acordul nuclear. Este doar uh, o bucată de hârtie sau mai este încă valabil? Nu putem avea relații bune cu Iranul dacă se comportă așa, dacă împușcă oameni care demonstrează pașnic împotriva corupției și împotriva creșterii prețurilor. Mulțumesc, domnul Gheta, un minut. S-a vorbit întâi despre zeci de morți, era deja groaznic, însă listele provizorii vorbesc acum de peste 300 de asasinări cu gloanțe, gloanțele lunetiștilor deci regimul se teme, îi e frică uh, că nu va supraviețui și este uh, panicat pentru că uh, este respins și din interior, dar și din exterior. Iranul și regimul din Iran este mai degrabă în cădere decât în creștere. Trebuie, domnule Borel, să Uh, folosim diplomația Uniunii Europene, astfel încât ea să vină cu idei în ceea ce privește zonele de influență iraniene și sunite, cooperarea regională și crearea unor garanții de securitate. Va fi nevoie de timp pentru ca aceste propuneri să fie auzite, însă tocmai pentru că va fi nevoie de mult, diplomația trebuie să uh, uh, își reintre în drepturi fără a pierde nicio clipă. speakers the... Încheie... Cu acesta s-a încheiat lista vorbitorilor. Continuăm cu intervențiile spontane. Are cuvântul domnul Zver. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Luni seara vorbeam deja despre cifrele uh, deceselor provocate de către regimul brutal din Iran. În această seară aș dori să subliniez câteva chestiuni care se cer a fi acceptate. Înainte de toate, ar trebui să susținem în Uniunea Europeană opoziția și uh, pe cei care luptă pentru libertate și democrație în Iran. De asemenea, ar trebui să ne redefinim relațiile pe care le avem cu Iran și nu ar trebui să le facem că nu vedem ce se întâmplă. Asemenea, Statele Unite ar trebui și noi să venim cu noi sancțiuni. Și mai sunt și alte măsuri pe care trebuie să le adoptăm împotriva regimului iranian. Nu doar uh, un regim brutal care își agresează proprii cetățeni, ci este în același timp și o amenințare la adresa întregii regiuni. Și acest lucru începe să se transforme într-un factor de instabilitate, se pun la punct noi arme, nu doar că amenință Israelul, ci amenință și alte țări din regiune și în egală măsură din Uniunea Europeană. Așadar, merită să organizăm o misiune de analiză la fața locului în Iran. Mulțumesc foarte mult! Mrs. Mulțumesc, doamna Regner, un minut. Not in the chamber. Nu o văd în sală. doamnă uh, ward amnesty international a raportat că peste 300 de persoane au fost ucise și mii arestate într-o reprimare violentă a protestelor pașnice din Iran. Valul recent de proteste a dus la arestarea a peste 7.000 de studenți, protestatari, activiști toți uh, putând fi torturați uh, în timp ce sunt uh, deținuți. Nu putem să stăm cu mâinile în sân în timp ce Ayatollahul dă vina pe forțele străine care ar vrea să-l, dea, să-l înlăture de la putere. Regimul dorește să reprime orice opoziție. Când vorbim despre Iran, trebuie să vorbim și despre Nazarin Zagarei Radcliffe și a celorlalți cu dublă naționalitate deținuți araza Amiri, um, care a promovat arta și cultura iraniană și acum se regăsește în închisoare, un pion într-un joc cinic de șah diplomatic. Nu în ultimul rând, uh, trebuie să vorbesc despre hărțuirea jurnaliștilor și familiilor lor în Iran, inclusiv cei care lucrează pentru serviciul persan al BBC. Dacă, valoră, dacă mm, este importantă libertatea presei pentru noi, trebuie să o apărăm peste tot. Mulțumesc, doamna Daly, un minut. Solidaritatea mea, înainte de toate, este cu victimele opresiunii de peste tot Veștile care ne-au ajuns uh, referitor la situația din Iran uh, nu mă fac decât să condemn acest, uh, acest fenomen. Deși drepturile omului sunt universale, încălcările acestor drepturi nu sunt condamnate în mod uniform de acest Parlament. Uneori acestea sunt condamnate, alteori nu. Întotdeauna sunt abuzurile altor state, însă nu ale noastre. E vorba de state care au o politică autonomă, care mm, sunt aproape de capitalele occidentale sau care se află în prima linie. Bineînțeles, e firesc să vină ajutorul victimelor opresiunii, însă acest parlament mm, promovează o agendă imperialistă care condamnă represiunea doar din mm, China, din Irak, dar niciodată din Statele Unite sau din Europa sau din, client, din rândul clienților săi. Vom vorbi oare vreodată de represiunea a căror victimă sunt palestinienii? Pentru că cu această atitudine față de încălcările drepturilor omului nu facem decât să ne subminăm propria autoritate și ar fi bine să nu uităm acest lucru. Domnul Castal, două minut. Grazie, președinte. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Victimele provocate de răspunsul forțelor de securitate la manifestările din uh, Iran se ridică la 304 persoane, cel puțin printre care 12 copii și 13 femei. Ori cei care ar trebui să fie în primul rând uh, pentru a apăra populația o atacă, de fapt, și e clar atunci că s-a depășit limitele. Am asistat acum la inițierea unei noi etape de represiune violentă. Victima a fost studenți, jurnaliști, activiști pentru drepturile omului. Nu poate să existe impunitate pentru toate acestea. Permiteți-mi să fac o observație detașată, care nu justifică deloc aceste fapte pe care le condamn. Manifestările mm, au fost provocate de scumpirea benzinei, consecința sancțiunilor impuse de Statele Unite, atât asupra Iranului, cât și asupra oricui face comerț cu Iranul. Bineînțeles, aceste sancțiuni au avut repercusiuni devastatoare asupra populației civile

señor presidente alto representante borrell Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule înalt reprezentant. Într-adevăr, din păcate, Iran este o constantă în dezbaterile din Parlament uh, despre drepturile omului. Situația este înfiorătoare. Cifra uh, deceselor peste 300 de mii Uh, atât de multe, șapte mii uh, de uh, aresturi, oameni care nu au legătura cu familia lor, amenințări cu moartea. Um, e vorba doar de o um, revoltă populară care este acum a ajuns o baie de sânge Întotdeauna uh, vorbim despre păstrarea acordului uh, nuclear, însă diplomația poate face multe, nu doar prin dialogul politic cu autoritățile iraniene, ci și cu opoziția, pentru a se asigura că atunci când sosește momentul, când se poate schimba conducerea uh, represivă din Iran, să Uh, se instaleze o situație politică cu adevărat diferită, cu pluralism, cu libertate ideologică, cu uh, libertatea de uh, religie și un Iran, într-adevăr, fără bombe nucleare. Domnul Wallace are cuvântul un minut. Mulțumesc. Arma sancțiunilor a contribuit foarte mult reacția statului iranian nu se poate justifica. Statul a utilizat violența împotriva demonstranților, ceea ce e, nu poate fi scuzat, trebuie condamnat. Utilizarea forței de guverne în Bolivia și Chile, unde mulți oameni au fost uciși și trimiși la închisoare, la fel. Trebuie să recunoaștem că această reacție brutală a fost uh, salutată în alte cazuri de SUA care folosește această armă împotriva Iranului. Brian Hook a spus că ar trebui să considerăm dreptul omului ca problemă importantă ce privește relațiile SUA cu China, Rusia, Corea de Nord și Iran. Presiune împotriva acelor regimuri este o măsură uh, strategică împotriva lor s-a văzut dovada politicii de presiune maximă SUA împotriva Iranului ca funcționând provocând poporul iranian să se întoarcă împotriva sistemului politic. E vorba de ingerință din afară. Domnule Borel, aprobați un astfel de amestec din afară în Iran? Credeți că Europa ar trebui să facă tratatul cu Iranul să revină pe calea cea bună pentru că SUA subminează această cale? Mulțumesc! önökön keresztül 500 millió európai polgárt. Mulțumesc foarte mult, vă salut și salut și cetățenii Europei. Argumentul acum, domnul Borel, vă rog. Acest schimb de păreri a fost uh, foarte util prin informații. Um, vă mulțumesc pentru această ocazie de a afla mai multe despre părerile dumneavoastră în legătură cu acest subiect dificil și anume relațiile cu Iranul. Pot să vă asigur că nu vom uh, ignora suferința a mii de oameni din Iran implicați sau afectați de demonstrații. Vă confirm angajamentul nostru.